zilei este vorba despre o declarație a Comisiei pe tema transparenței și controlului în trialurile clinicele, clinice. Din nou îi dau cuvântul acum domnului comisar Andriu Caitis. Aveți cuvântul. Madam President, honorable members of Parliament, first of all, I would like to express... În primul rând, bună seara, și vreau să manifest condolanțe um, familiilor victimelor care au fost uh, provocate de teste clinice în Franța recent. Sunt sigur că autoritățile franceze au luat toate măsurile necesare pentru a soluționa această situație și că fac toate, tot ce le sunt putință pentru a afla ce s-a întâmplat. Eu uh, am o legătură strânsă cu Ministrul Sănătății francez în ceea ce privește această anchetă. Este important să așteptăm cu toții rezultatele anchetei înainte de a trage concluzii. Testele clinice sunt foarte importante pentru noile medicamente și pentru îmbunătățirea tratamentelor și, rafin, și nu, îmbolătățirea acestora. Adesea sunt ultima speranță a unor bolnavi ce suferă de boli grave, în domenii cum ar fi oncologia pediatrică. Există legături foarte clare între participarea la teste clinice și speranța de viață a bolnavilor. Să nu uităm că acesta totuși poartă cu sine un uh, anume risc. Dar noi suntem vârf de lance în acest domeniu. Pacienții europeni primesc uh, tratamentele cele mai uh, bune și la un nivel de reglementare foarte ridicat. Iar transparența este un element esențial al cercetării. Ar trebui să se știe care sunt testele clinice, care sunt uh, în derulare, cine le derulează și care sunt criteriile de selecție. Aceste informații există, sunt deja la dispoziție în registrul privind testele clinice european, care este gestionat de Agenția de Medicamente Europeană, cu care am tot așa un contact foarte strâns. Odată ce s-a ajuns la un rezultat al unui test clinic, acesta trebuie, indiferent că este pozitiv sau negativ, trebuie să fie făcut public. Mai mult, Agenția Europeană de Medicamente s-a implicat activ într-o încercare de a publica raportul privind eh, testele clinice în ceea ce privește autorizarea de plasare pe piață a medicamentelor înainte de vară, ceea ce ne va face din noi un vârf de lance în ceea ce privește publicarea datelor cu privire la testele clinice. Această inițiativă a transparenței eh, creează um, se apare înainte de reglementarea cu privire la transparența testelor clinice, care va reprezenta un pas înainte. Și toate aceste informații privind testele clinice vor fi stocate într-o bază de date europeană nouă, gestionată de Agenția pentru Medicamente Europeană, cu unele excepții care vor fi stabilite în cadrul procesului legislativ. Dar între conținutul bazei de date va fi public în, caz, în cazul în care interesul public primează, toate informațiile privind anumite teste publice vor deveni publice, vor fi făcute publice imediat. Această bază de date va fi pusă la punct de Agenția Europeană de Medicamente, ceea ce este foarte importantă pentru funcția acestui nou regulament care va trebui să facă față fluxului de informații în ceea ce privește miile de teste clinice care se derulează zilnic în Europa. Bineînțeles, acest lucru reprezent, reprezintă o provocare TIC. Înțelegem care sunt provocările tehnice. Dar uh, îmi pare rău să spun că acest proiect este în întârziere. Toate părțile implicate, Agenția Europeană pentru Medicamente, statele membre și Comisia, vor trebui să facă și mai multe eforturi pentru ca baza de date să fie pusă în funcțiune cât mai repede cu putință pentru a permite ca noul regulament să fie pus în aplicare întru totul. La ora actuală nu, nu se arată că aplicarea noului regulament ar fi putut preîntâmpina ceea ce s-a întâmplat în Franța. Sunt sigur că Agenția Europeană pentru Medicamente va folosi toate resursele tehnice necesare, iar Comisia va monitoriza acest lucru. Solicit tuturor statelor membre și pentru că cooperarea între Agenția Europeană pentru Medicamente și statele membre este un pic anevoioasă adesea. Deci, ce statelor membre să își consolideze colaborarea constructivă pe marginea acestui proiect. Domnul președinte, stimați membri, în concluzie vreau să subliniez încă o dată importanța transparenței sporite a testelor clinice în Europa ceea ce se va întâmpla în cadrul noului regulament privind testele clinice și cer tuturor părților implicate să aibă o colaborare constructivă pentru ca regulamentul să se aplice cât mai curând cu, pot, cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Dau acum cuvântul membrilor din partea grupurilor, începând cu Peter Lize. Dar nu este în sală. Deci începem cu domnul Grote. Atunci vreau eh, și uh, intervalul stabilit pentru PP. Nu, da, o glumă. Testele clinice și incidentul din Franța, trebuie să recunoaștem, a fost o catastrofă. <coughs> La rândul meu prezint condoleanțele mele victimelor, eh, răniților. A existat și un deces, din păcate. Însă să nu uităm că după accidentul, incidentul teribil din, stat, din uh, Regatul Unit din 2006, EMA a venit cu reguli clare cu privire la testele clinice. Un lucru salutar uh, care a îmbunătățit situația, a sporit numărul de persoane care participar, uh, participă la astfel de teste Uh, clinice. Dar, domnule comisar, aș vrea să vă întreb uh, cam cum merge ancheta și care este efectul acestui nou incident asupra punerii în aplicare a noului act legislativ pe care Parlamentul uh, European împreună cu Consiliul l-au promulgat și care pot fi așteptările noastre în ceea ce privește baza de date despre care vorbeați. Uh, Spuneați că totul va fi uh, transparent, nu? Când anume va fi creată această bază de date care este de fapt uh, prevăzută în actul legislativ? Când va fi ea online, când va fi utilizabilă? Bineînțeles, nu trebuie să uităm că, în special în faza 1 a testelor clinice, pacienții sunt și mai vulnerabili. Oare Comisia s-a gândit uh, pe baza anchetelor și rezultatelor acestor acum anume ar putea să-și regândească uh, propunerile legislative? care a fost rezultatul anchetelor. Asta, acesta este interesul uh, grupului meu și încă o dată, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult că iată am putut purta această dezbatere atât de importantă și atât de pregnantă în conștiința cetățenilor uh, atât de repede. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna, doamna Ris, mulțumesc, doamna președinte. Uh, mă fac ecoul spuselor domnului Grote. Până acum, uh, testele clinice se bucurau de o reputație bună și cei care participă și personal medical se bucură că pot uh, contribui la, la cercetarea biomedicală. Dar pe 10 ianuarie a avut loc acest accident la Ren, un mort, 5 persoane spitalizate după ingerarea unui produs utilizat testat în faza 1, deci un, pe un grup foarte mic un accident excesiv de rar, dar foarte grav și care justifică dezbaterea de astăzi și doresc și eu să transmit uh, condoleanțe familiilor uh, victimelor și celor care se luptă pentru sănătatea și pentru viața lor în urma acestui accident. Trebuie să reamintim că aceste teste clinice sunt o etapă indispensabilă înainte de punerea pe piața medicamentelor și că Europa trebuie să rămână puternică uh, în acest domeniu al cercetării uh, Uh, sper că țări cum este Belgia, care fabrică 15% din toate medicamentele europene, vor rămâne în continuare cunoscute pentru expertiza lor. Am două întrebări la rândul meu pentru comisar. Începește transparența. Este adevărat, domnule comisar, că publicarea tuturor rezultatelor testelor uh, asupra medicamentelor, una dintre măsurile far ale noului regulament european pe care Parlamentul l-a negociat dur, deci că această publicare a fost amânată din mai 2016 în 2018 și în al doilea rând este de a, e adevărat că tendința actuală a laboratorilor europene este de a crea în faza 1 grupuri paralele, deci fie grupuri în care un pacient primește de la început o doză mai puternică fără un test prealabil, pentru că așa s-a întâmplat la rând cele șase victime erau tocmai cele care primiseră aceste doze superioare. Știm că uh, Europa se confruntă cu o concurență din ce în ce mai puternică din alte părți în acest sector, dar uh, cred că sunteți de acord cu noi că această cursă de a valida testele clinice nu trebuie să se facă niciodată în detrimentul sănătății și securității cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnul, uh, doamna Hazenkamp. Micro. Microfon, vă rog. Voorzitter, Voor een geneesmiddel. Mulțumesc, Înainte de a fi pus pe piață un medicament și înainte de testele clinice, medicamentele sunt testate pe animale. Mii de animale, șobolani, iepuri, nu, nu maimuțe, sunt folosite și asta cu prețul suferinței uh, animalelor. Dar nu sunt uh, de niciun folos și nu există nicio garanție că medicamentele sunt sigure fiindcă au fost testate pe animale. Și prin folosirea acestei proceduri irresponsabile din punct de vedere științific, iată, se pun în pericol vieți omenești, așa cum s-a întâmplat în Franța. Ministrul Sănătății a spus că aceste substanțe fusese testate pe animale, chiar și pe cimpanzei. Vreau să vă întreb, domnule comisar, e adevărat că substanțele fuseseră testate pe cimpanzei, dat fiindcă testele pe uh, cimpanzei sunt uh, interzise în uh, Europa și uh, mulțumesc minut și jumătate doamna Rivasi. Monsieur le commissaire, juste un mot pour dire que Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dați-mi voie să vă spun că nu punem sub semnul întrebării uh, integritatea dumneavoastră. Inițial, uh, sau în dezbaterea inițială, uh, Vreau doar să vă spunem că analiza de impact trebuie să vină undeva paralel cu criteriile științifice. Ei, revenind la subiect, uh, știm prea bine că niște teste clinice de la uh, REN au generat o serie de victime și chiar un deces. Le prezint uh, condoleanțele mele. Problema acestei situații este următoarea. Agenția de Securitate din, a Medicamentelor din Franța a obținut protocolul uh, medicamentului de la laboratorul la care a fost uh, creat și anume un laborator din uh, Portugalia. Dar n-a primit această agenție din Franța absolut toate documentele cu privire la respectivele practici demarate acolo la, în Portugalia la laborator. Uh, Eh, laboratorul refuză să dea toate informațiile, pe eh, ascunzându-se în, în spatele eh, confidențialității și secretului comercial. Iar, iată, domnule comisar, dumneavoastră nu vreți să duceți până la capăt transparența. După cum spunea doamna Revasi, baza de date despre care vorbeați va trebui să fie creată abia în 2018, nu în 2016. Și așa, da, baza bază de date este esențială pentru a obține toate datele cu privire la testele clinice. Mulțumim, domnul Podici. Colegi, durante un studiu de fase 1 si Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. În uh, timpul uh, studiului, faze 1 a studiului, se uh, evaluează siguranța și toleranța unei molecule noi farmacologice și nu sunt foarte multe persoane implicate în test. Uh, ar trebui să știm că mii de oameni în fiecare an, mai ales uh, studenți care nu își pot permite altfel să-și plătească studiile, iau parte la astfel de teste clinice și adesea își riscă viața fără să își dea seama. Centrul care a făcut această cercetare uh, spune că ea era Uh, ea a respectat toate regulile internaționale și toate procedurile. Dar am vrea să știm ce au făcut înainte de testarea asupra oamenilor, ce fel de teste pe animale s-au făcut și ce alte teste s-au făcut înainte să se riște vieți umane. Vrem să știm dacă toate aceste lucruri ar putea să fie evitate, pentru că un mort și cinci răniți serios, uh, cinci oameni aflați într-o situație foarte serioasă în spital, uh, e foarte grav. Și e o problemă pe care prea mult stac deocamdată. Și acum, uh, doamna Grostet. Uh, Mulțumesc. Um, e, e clar că um, moartea unei persoane sănătoase într-un test clinic este un caz tragic și adresăm condoleanțe și ne gândim și la familia sa și la familiile celorlalți, uh, celorlalți persoane. Și așteptăm rezultatele anchetei Eh, care ne vor face să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat. Întreba dacă e bine să avem această discuție acum, pentru că nu avem prea multe informații și ancheta este în derulare. Bineînțeles, trebuie să evităm eh, să facem speculații, așa cum se întâmplă deja în mass media. Nu știm unde s-a greșit, eh, în cadrul protocolului, la mostre, Eh, dozaj, eh, substanțe chimice, ne putem închipui orice și avem nevoie de transparență, dar trebuie să reamintim că testele clinice sunt absolut necesare pentru a pune pe piață medicamente inovatoare, folositoare pacienților, iar astfel de accidente, din ferice, sunt foarte rare. Și domnul comisar ne-a spus că, din fericire, avem un nou regulament care impune o obligație de transparență, mai ales în ceea ce privește uh, faza 1 a testelor. Iar acest regulament trebuie să fie aplicat cât, aplicat cât mai curând. Aceasta este o prioritate. Și foarte important este de ce uh, cer Comisia și Agenția pentru Medicamente să monitorizeze evoluția acestui dosar. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Parnia. Doamnă președinte, domnule comisar, drama, tragedia de la Ren uh, generează mai multe semne de întrebare. Pe de o parte, suntem îngrijorați de faptul că autoritățile franceze au fost uh, informate cu privire la cele întâmplate abia la patru zile după dramă vorbim despre autorități care trebuie să fie să, să obțină informații complete cu privire la testele clinice care se, sunt în curs. Bine, în condițiile, în contextul regulamentului nou cu privire la testele clinice, am încercat să și am reușit să facem în așa fel, să formulăm textul în așa fel încât uh, testele clinice să nu uh, facă obiectul unor secrete comerciale. Însă, cu toate acestea, iată, laboratorul laboratoarele, dar și unele agenții încearcă să scadă impactul acestui nou uh, regulament care ar trebui să fie transpus până în, uh, până în 2016. Iată, se încearcă cenzurarea rapoartelor uh, clinice înainte de punerea lor pe internet Însă, transparența acestor informații este absolut esențială pentru a genera încredere în sânul uh, cetățenilor europeni regulamentul care preferă această transparență trebuie, după cum spuneam, să fie aplicat începând cu anul 2016. Dar, iar în cadrul acestui uh, regulament trebuie să ne asigurăm că toate testele clinice sunt bine reglementate, pentru că dacă lăsăm lacune, portițe de scăpare, e clar că acestea vor fi exploatate. Comisia și agenții, agențiile europene trebuie să fie atente la ceea ce se întâmplă, să nu uităm că subiectul este important și ar putea genera efecte îngrozitoare. Urmează doamna Reid. Un minut. Doamnă președinte, Vorbind uh, în calitate de farmacist care a fost implicat în uh, teste clinice, atât uh, comerciale cât și academice, știu cât de importante sunt testele clinice pentru dezvoltarea farmaceutică. Totuși, întregul proces se prinde dificultăți și unele dintre medicamentele pe care le folosim astăzi, cum ar fi aspirina, n-ar mai putea obține aprobare. În ce privește uh, uh, rezultatele legislației privind testele clinice europene, uh, din experiența mea rezultatele nu sunt extraordinare. În Marea Britanie, testele clinice făcute în 2001 au uh, făcut viața foarte grea celor implicate în testele clinice, astfel încât în propriul meu uh, domeniu uh, cercetarea a fost practic oprită. Directiva a fost de atunci uh, în, uh, înlocuită de regulamentul prin testele clinice care va fi implementat complet anul acesta. Va fi acesta o îmbunătățire? Mă îndoiesc. Începește transparența. UKIP susține transparența testelor clinice, dar credem că Parlamentul Britanic și nu Uniunea Europeană ar trebui să aibă responsabilitatea de a reglementa acest proces. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fernandez, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În primul rând, aș dori să îmi exprim și eu condolențe față de familia persoanei care a murit și să-mi exprim gândurile Uh, pentru uh, cei care sunt acum internați. Uh, știu cei care participă la teste clinice care sunt riscurile, dar riscurile trebuie să fie minimizate, controlate și trebuie să, să se țină cont de importanța acestor teste clinice. În accidentul din Franța, o persoană a murit și cinci sunt, uh, au suferit efecte secundare. În cerceta, este nevoie acum de o anchetă transparentă. Trebuie să, se cunoască cauzele. Pentru a căuta acum uh, cauzele, este foarte important să uh, ca, ca cei care doresc să aibă acces la autopsii și la rapoartele medicale. Atunci poate se va face mai multă lumină și vom uh, cunoaște cauzele acestui accident. La nivelul uh, anchetei e nevoie de uh, transparență și de, de, rapi, de rapiditate. Și vreau să întreb uh, Comisia dacă se cunosc informații privind uh, autopsiile și rapoarte medicale și dacă cei interesați au acces la aceste informații. Mulțumesc. Mulțumesc. Cabeson Ruiz are cuvântul doamnă președinte domnule comisar testele clinice sunt esențiale pentru a verifica funcțiile și efectele medicamentelor, dar uh, aceste teste clinice trebuie să fie transparente dacă e să avem cetățeni care au încredere în uh, ceea ce se întâmplă. Bineînțeles, uh, incidentul din Franța este unul uh, extraordinar, dar ieșit uh, din comun, dar trebuie să ne asigurăm că avem toate datele necesare pentru a ne asigura că așa ceva nu se mai întâmplă vreodată și confidențialitatea comercială, secretul comercial nu are ce căuta aici. Vorbim despre sănătatea publică care este în joc. Această transparență însă, uh, iată, va fi garantată prin nou regulamentar. Avem nevoie de chiar mai multe instrumente pentru a, com- pentru a combate cele ne, uh, care ne... Doamnă comisar, uh, trebuie să să cunoaștem riscurile procesului de inovare și uh, acest lucru este foarte important, uh, acest echilibru între progres și riscul este foarte important și de asta vorbim despre acest lucru aici. Uh, progresul științific uh, are posibilitatea de a salva vieți și de a vindeca din ce în ce mai multe boli. Acest progres necesită uh, însă foarte multă transparență. Iar uh, răspunsul nu sunt mai multe uh, reguli diferite de la un stat la altul. Răspunsul este mai multă transparență și mai multă partajare de cunoștințe. Uh, exemplul uh, celor întâmplate ne arată că acest echilibru trebuie obținut și trebuie să ne facă să continuăm mai departe pe calea pe care suntem. Și avem nevoie de, în această cooperare de o platformă științifică legală care să, potențe, care să îmbunătățească sănătatea și să reducă riscurile asociate testelor clinice. Iată de ce, domnule comisar, Vă felicit pentru decizia de a înființa o bază de, dată, de date. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnul Caputo. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În timpul testelor clinice, siguranța și bunăstarea pacienților trebuie să fie asigurate. Tragedia care s-a produs în Franța arată că asta nu se întâmplă întotdeauna decesul și uh, îmbolnăvirea gravă care a avut loc uh, după testarea unui nou produs sunt uh, evenimente foarte grave. Din fericire, ce s-a întâmplat la REN este un eveniment foarte rar, dar când e vorba de siguranța testelor clinice, e clar că se pot face mai multe lucruri. Regulamentul 436 din 2014 va intra în vigoare doar în 2018 în mod complet, dar până atunci nu ne putem permite să avem astfel de tra- tragedii uh, deci avem nevoie de mai multe studii pentru ca mai multe informații să fie uh, adăugate înainte de a uh, da oamenilor noi molecule. Uh, și de asemenea trebuie folosită baza europeană de date privind uh, controlele clinice și datele din uh, testele de fază 1 trebuie să fie publicate. Domnule comisar, vreau să aud uh, care sunt progresele în ce privește implementarea regulamentului și să intre cât mai repede în vigoare. Președintele, mulțumesc. Ultimul vorbitor de pe lista membrilor individuali, doamna Lauristin. Un minut. Uh, I... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Și eu sunt alături de victimele din Franța. Ne dăm seama, iată, că regulamentul care a fost adoptat în aprilie 2014 trebuie să fie aplicat cât mai curând cu putință și cine știe, poate chiar uh, modifica, modificat, pentru că în acest regulament uh, am înțeles că nu sunt incluse testele clinice de fază 1. Acum vorbim despre baza de date. Dar dacă ne uităm în arhive, ne dăm seama că în uh, septembrie 2014 și deci Comisia a declarat în această lună că lucrările la baza de date vor începe în decembrie 2014. Ce, de ce durează totul atât de mult? Dați-ne mai multe întrebări cu privire la baza de date, ce va conține ea, acces, accesul la ea și motivele pentru care totul a fost atât de mult întârziat. Stimați colegi, aceasta a fost ultima intervenție de pe lista vorbitorilor. Trecem la domnul Porcea în uh, cadrul procedurii Catch the Eye. Ia sunt presvedci. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem convins că niciun test clinic nu uh, ar trebui să facă victime, să să se finalizeze cu persoane spitalizate sau cu un deces. Pe de altă parte, cred că um, acestea sunt concluziile care au reieșit în această dezbatere. Iată de ce am dorit să iau cuvântul. Aș dori să um, îl sprijin pe domnul comisar în um, acest proces de căutare a informațiilor obiective. Vrem să știm care este situația. Nu e vorba de a sări peste o informații obiective. Și vreau să mă, să mă alătur celor spuse în uh, ceea ce privește cazul anterior. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim aici despre transparență și de uh, control uh, în testele clinice. Uh, ca urmare a produs în Franța un decedat și cinci persoane spitalizate în, stare gravă, spitalizate în stare gravă. Testele clinice au drept obiectiv îmbunătățirea medicamentelor și tratamentelor și investițiilor în cercetarea medicală și mai ales uh, că e vorba de investiții foarte mari. Uh, dar constatăm că există o lipsă de transparență și de control a acestor teste clinice. Constatăm de asemenea uneori uh, că unele informații nu sunt transmise privind unele rezultate negative ale testelor și Uh, se publică doar informațiile pozitive și rezultatele pozitive. Deci trebuie ca toată industria farmaceutică să publice rezultatele de la primele etapele testelor clinice, așa cum prevede Organizația Mondială a Sănătății. Mulțumesc, domnul Ferrara. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Cetățenii trebuie să poată avea încredere în autoritățile de sănătate în entitățile publice și private care uh, cercetează, care derulează cercetare ceea ce privește noile medicamente. Pentru asta trebuie totuși să primească asigurări că au dreptul la transparență și la adevăr și e important ca toate informațiile și datele în ceea ce privește noile medicamente în faza de testare și toate testele să fie publice și să poată fi consultate. Trebuie să fie eh, pus la dispoziția publicului rapoarte eh, și eh, rapoarte ale Agenției pentru Medicamente și rapoarte din partea companiilor, mai ales cele care fac teste clinice, pentru a putea să fie analizate în ceea ce privește bunele practici și în ceea ce privește orientările internaționale și în ceea ce privește caracterul etic al studiilor. Trebuie să existe informații în ceea ce privește cercetarea și în ceea ce privește erorile făcute și consecințele sale. Nu există un secret comercial care să fie mai important decât dreptul la adevăr și la transparență. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș eh, dori să mă alături tuturor celor care și-au exprimat condolențe eh, condoleanțe eh, față de uh, familiile victimelor. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, într-adevăr, transparența testelor clinice este esențială. Trebuie să știm care sunt uh, testele în curs, unde, cine se ocupă de ele, care sunt motivele pentru care au fost demarate, care sunt rezultatele Voi încerca să vă răspund uh, în detaliu la, la întrebările adresate, dar în ceea ce privește ancheta cu privire la incidentul din Franța, ei bine, ancheta este în curs. Uh, cauzele accidentului, uh, incidentului nu sunt cunoscute. Mai multe rapoarte clinice sunt uh, în curs de a fi formulate, dar eu nu pot în momentul de față să comentez o anchetă care e, o anchetă care e în derulare. E un subiect foarte sensibil. Dar sunt uh, încrezător că în curând vom cunoaște toate detaliile. Dar trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm finele investigațiilor. Mai apoi vom putea discuta cu adevărat în detaliu toate problemele legate de transparență, uh, transmiterea informațiilor, etc., în contextul dat. Dar în momentul de față, ancheta este în curs, prin urmare nu mă pot pronunța, nu am dreptul să intervin. Doamna președinte, mulțumim, domnule comisar, stimați membri ai